este inovarea și dezvoltarea economică în gestionarea fermelor europene. Dau cuvântul raportorului domnul Jan Hautema. Beste voorzitter, beste collega's, beste commissaris. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Discutăm uh, despre multe probleme, dar cele mai importante cauze ale problemelor acestea sunt politicile pe care le promovăm. Avem câteva șanse și oportunități importante de care fermierii doresc să profite. Ei doresc să profite de șansele care li se oferă și despre aceasta este vorba în raportul meu. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru eforturile făcute pe marginea acestui raport a analizat diversitatea, resursele, apa și alte aspecte și ne confruntăm cu noi provocări. Putem să le facem față în sectorul agricol, apelând la inovație, care poate duce la alimente mai bune, un mediu mai sănătos și o diversitate mai mare. Și sunt mândru de acest lucru trebuie să oferim acest lucru agricultorilor noștri, pentru că merită acest lucru. Putem uh, să utilizăm mai puține pesticide și mai mulți fertilizatori organici. Aceasta este o modalitate de a ajuta pe fermierii noștri. Sectorul se găsește în poziția prin care poate hrăni lumea și poate să își păstreze natura sa intrinsecă. Însă trebuie să le oferim fermierilor oportunitatea de a face acest lucru. Trebuie să deschidem calea spre inovație în sectorul agricol. Potențialul uh, agricol nu a fost uh, adaptat suficient. Fermierii pot face mult mai mult decât fac în prezent. Însă trebuie să le oferim acestora spațiul să realizeze aceste lucruri, să ne asigurăm că nu există obstacole în calea lor, în utilizarea de către noi tehnologii. Trebuie să vedem cum pot fi atinse obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și de asemenea trebuie să adaptăm inovația și aceasta nu este o chestiune uh, care vizează dimensiunea sau măsuri ci vorbim aici de o contribuție reală pe care o pot face agricultorii și fermierii. Trebuie să ne asigurăm că avem suficient loc de adaptări și de noi modalități de lucru. Agricultura are potențialul de a aduce o schimbare, de a influența economia și de a-și prezerva natura intrinsecă, de asemenea de a contribui la o economie în creștere. De asemenea, putem să folosim uh, agricultura integrată pentru a ajuta la reducerea numărului de emisii de CO2. Cred că mesajul este cât se poate de clar. Viitorul agriculturii este aici. Nu ar trebui să rămânem în urmă. Trebuie să ne asigurăm că sectorul lucrează mână în mână cu noi. Așadar, analizez toate aceste posibilități în raportul meu și sper că toată lumea mă va sprijini mâine, astfel încât să oferim fermierilor sprijinul și încrederea de care au nevoie pentru a se putea folosi de aceste expertiză și a îmbunătăți agricultura în avantajul nostru al tuturor. Mulțumesc, există șase, șapte persoane care doresc să intervină, aș dori să le dau tuturor cuvântul. În primul rând, dau cuvântul doamnei Mariana Petir gospođo predsjednice nastavak uspješne zajedničke poljoprivredne politike te zadržavanje dostatnosti proizvodnje hrane. domnule președinte continuarea implementării PAC și producția de alimente de calitate pentru consumator depind, printre altele, și din agricultură. Inovațiile tehnologice sunt necesare, însă nu trebuie să uităm și inovația în sistemele financiare și în management. Toți acești factori trebuie să asigure securitatea lanțului de distribuție alimentar din uh, Europa. Mulțumesc uh, raportorului că a acceptat uh, amendamentele mele care sublinează rolul fermelor mici și mijlocii, care își aduc contribuția la durabilitatea zonelor rurale și la păstrarea patrimoniului cultural și geografic. În ceea ce privește producția agricolă pe care o vedem pe alte continente, uh, agricultura europeană se, axează, se axează pe consumator și um, uh, în ceea ce privește um, valoarea adăugată uh, pe piața internațională, aceasta poate fi identificată. Sperăm că aceste demersuri pot continua. Inovação, a inovação na agricultura exige suficiente. Inovația în agricultură cere investiții, cere cercetare și cere implicarea agricultorilor în procesul de cercetare în materie de diseminare a rezultatelor. Soluții inovatoare, cum ar fi agricultura de precizie, ar putea fi adoptate în toate tipurile de ferme agricole. Trebuie să ajutăm fermele de mici dimensiuni sau cele din zone izolate sau ultraperiferice, unde agricultura este esențială pentru forța de muncă locală. Agricultura trebuie să se confrunte cu problemele schimbărilor de climă și să gestioneze cu parcimonie puținele resurse disponibile trebuie într-adevăr să ne îndreptăm spre aceste noi tehnologii. Însă în acest proces, agricultorul trebuie să se afle în centrul atenției și trebuie să fie informat în mod adecvat. Εξυγχρονισμός των μικρών παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργειών είναι η καλύτερη, ίσως και μοναδική. Exploatațiile agricole ecologice sunt foarte importante. Acesta este singurul răspuns la modelul agricol american care mm, se încearcă să se impună de către unii și în Europa. Însă acesta este potrivit numai pentru fermele mari și corespunde numai uh, lobby-ului făcut de companiile mari. Însă distruge sănătatea noastră și ne afectează, ne afectează și mediul și nu oferă uh, șanse de supraviețuire următoarelor generații. De multe ori, aceste exploatații familiale agricole au reușit să fie ținute în viață. Însă, Uniunea Europeană tocmai pe acestea trebuie să le susțină, transmiterea acestor exploatații de familie din generație în generație. Iar TTIP-ul nu va ajuta în acest sens. Noi credem că ceea ce uh, solicită multinaționalele europene și americane, e bine, asta se decide acum la nivel european. Și marile uh, economii, macroeconomiile, au făcut niște afirmații clare, însă lanțurile de producție tradiționale din Europa nu vor supraviețui acestui flagel. Thank you. Innovation remains a key Mulțumesc. Inovația rămâne o prioritate cheie pentru a face față marilor uh, provocări din domeniul agricol de astăzi. Ne gândim uh, la creșterea solicitării pentru alimente, uh, problemele climatice și așa mai departe. Trebuie să susținem inovația, deci, pentru a încuraja productivitatea și durabilitatea sectorului. Cu alte cuvinte, fermierii vor avea nevoie să producă mai mult cu mai puțin pe viitor. Însă, adoptarea noilor tehnologii agricole de către fermieri europeni uh, s-a făcut uh, într-o manieră modestă până acum. Prin urmare, cred că Comisia trebuie să susțină transferul de cunoștințe de la cercetători înspre fermieri, Folosirea tehnicilor inovatoare ar trebui să poată fi asigurată prin legislație și prin crearea unor noi uh, oportunități financiare pentru fermieri. Stimați colegi, majoritatea fermelor de astăzi uh, au venituri uh, mici. Și dacă rezolvăm lucrurile așa cum trebuie, fermierii din 2050 uh, vor uh, fi foarte diferiți de cei de astăzi. Mulțumesc! Domnul Sebastian este următorul vorbitor. señora presidenta. Hablamos de algo... Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbim de inovație, care este în cultură. Iată, încă o încercare, nu cea din urmă, de a ajuta sectorul într-un moment de criză. Examinăm politicile ce urmează a fi adoptate de Comisia Europeană și, într-adevăr, sunt multe lucruri promițătoare. Raportorul, într-adevăr, raportorul, într-adevăr, arată că sustenabilitatea și inovarea nu sunt dușman natural. Trebuie, într-adevăr, să renunțăm la dependența noastră de agrochimicale și să arătăm respect pentru biodiversitate. O agricultură durabilă nu înseamnă întoarcere la practicile din trecut E nevoie de cercetare aplicată pentru că e nevoie de o agricultură durabilă ca un factor permanent în Europa. Trebuie să, să putem utiliza la maximum ce ne oferă natura. Domnul Sani. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu faptul că tehnicile inovative în agricultură sunt importante și avem nevoie de informații timpurii din partea Comisiei pentru, a, pentru ca opinia publică să nu se opună proiectelor pe care dorim să le implementăm. Trebuie să creăm legături mai bune între cercetare și practică. Așa cum s-a întâmplat cu dezbaterea privind glifosatul și eventuala înlocuire a acestuia. Însă lumea nu se schimbă numai pentru că agricultorii nu cunosc aceste informații. Așadar, ceea ce vreau să spun este că Comisia ar trebui să acorde mai multă atenție modul în care utilizează inovația și în care transmite informațiile cu privire la aceasta. Președinta, domnul Caputo. Grație, președinte. Mulțumesc, domnul președinte. O agricultură și, uh, inovatoare și eficientă este crucială pentru a face față provocărilor uh, durabilității cu care se confruntă fermele. Agricultura modernă nu vizează doar producerea de alimente, ci și ideea de multifuncționalitate, de procesare a produselor, de vânzări directe și, până la urmă, de turism. Eu susțin adoptarea unui sistem de gestionare bazat pe uh, tehnologii IT și ale comunicației. Monitorizarea datelor, uh, de asemenea, este importantă aici. Trebuie folosite sisteme care pot optimiza sistemele noastre de producție sau care pot oferi o agricultură de precizie. Trebuie să controlăm mai bine sistemele de producție pentru a obține un mai uh, mare randament. Eu susțin aceste tehnologii pentru că cred că ele pot uh, face agricultura mai atractivă pentru tinerii fermieri. De aceea cred că domnul comisar ar trebui să lucreze mai mult pentru a încuraja inovația în agricultură. Astfel încheiem uh, procedura chestia spre doamnă președinte. Dau cuvântul comisiei. Domnule comisar Hogan, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului, domnul Contema, pentru acest raport privind viitorul inovației în gestionarea fermelor europene. Cunosc foarte bine eh, ideile raportorului și sunt idei pe care la rândul meu le sprijin. Concentrarea pe componenta inovație este esențială și trebuie să vă spun că e ceva ce se întâmplă în realitate în prezent. Aceasta permite sectorului să elaboreze noi produse, noi metode, să răspundă provocărilor prestate de schimbările de climă și să asigure o mai bună protecție a mediului. Cu toții înțelegem uh, tot mai bine nevoia de securitate alimentară. Raportorul uh, a structurat foarte bine ideile din raport și a definit foarte bine propunerea pe care o face. Comisiei se cere să ia măsuri într-o serie de direcții, cum ar fi reducerea utilizării antimicrobialelor și să stimuleze gestionarea integrată. Comisia este gata să acționeze în aceste direcții, însă aș dori să subliniez aici importanța subsidiarității, pentru că adesea problemele locale cer soluții locale și Comisia Europeană nu este în poziția de a rezolva multe din aceste probleme. Așa că multe dintre inițiativele sugerate se adresează practic factorilor locali. Însă, în același timp, progresul agriculturii cere inovare. Și am să vă prezint modul de abordare al acestei componente în actualul mix de politici al Comisiei. Orizontul 2020 este programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. măsurile de sprijin acordate sectorului agricol și silviculturii se bazează pe problemele societale identificate în prezent și țin foarte mult seama de componenta inovație. Pentru componenta relevantă a politicilor din orizontul 2020, o să vedeți că acoperim foarte multe din domeniile prezentate și în raportul dumneavoastră. O să vedeți că în orizontul 2020 uh, se vorbește de cel mai mare buget prevăzut vreodată pentru așa ceva. 3,7 miliarde sunt deja alocate titlurilor relevante din capitolul provocări societale 2. Bugetul total pentru DG Agri pe șapte ani este de 1,5 miliarde de euro. Patru ani deja au fost programați, 2014-2016, cu un buget total de 717 milioane care finanțează 112 proiecte 14 au început în anul trecut și 23 urmează să înceapă în următoarele luni. Exercițiul următor va fi programat până în septembrie 2017. Poi, din programele pentru dezvoltare rurală, 90, mai bine de 90 vor sprijini agricultura de precizie și de asemenea avem 24 de proiecte pilot în statele membre. Știu că se vorbește în raport de punerea în aplicare fragmentată a acestor măsuri. Însă, încă o dată, să nu uităm componenta subsidiaritate. În același timp, acesta ne permite să ne adresăm întregii Europe structurând proiecte care să se adapteze specificului local. Nu există un panaceu universal. Putem să analizăm situații concrete și să vedem ce putem face pentru a le îmbunătăți, de la caz la caz. Săptămâna trecută am fost la întâlnirea ministrilor uh, agriculturii din Uniunea Europeană. Am vizitat și o expoziție în Eindhoven cu această ocazie care era dedicată inovării în agricultură, în producerea de alimente. Am văzut acolo exemple foarte bune de noi tehnologii, rezultatele care ne-au impresionat. Aplicațiile practice ale noilor tehnologii, iată, au fost ilustrate pe deplin. Și asta încă o dată vine să sublinieze importanța temelor ridicate de raportor în raportul domniei sale. Mulțumim, domnule comisar, stimați